de toate drepturile aferente. În al doilea rând, am primit din domnul, partea domnului Victor Uspaschic o cerere pentru în ce privește cazul său de apărare a imunității parlamentare în ceea ce privește cazul care se găsește în fața tribunalului de la Vilnius. Conform articolului regulii 6, alentul 3, vom avea o, un răspuns din partea Comitetului Comisiei Legii. Apoi, o cerere din partea grupului uh, Socialist Democrat în ceea ce privește nominalizările în cadrul comisiilor parlamentare. Aceste modificări vor figura la procesul verbal. Și acum pute, putem să trecem la vot. Primul vot. Raportul domnului Benson. Vă rog, conform regulamentului.